So, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Haideți să începem. Mă numesc Peter Lise. M-au întrebat deja unii colegi dacă sunt cel mai în vârstă membru din această comisie. Sper că nu, dar mi-au spus că uh, sunt uh, membrul cu cea mai lungă, cea mai mare vechime de la Envy și uh, dat fiind că fostul nostru președinte nu mai este în exercițiu și uh, Adina Vălean acum uh, candidatează, candidează la postul de la funcția de președinte la ITRE, am fost rugat să prezidez această reuniune, dat fiind că am uh, aici notițele în germană și că e mai tehnic, o să vorbesc germană, așa că vă rog să vă puneți căștile. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi colegi, dragi colegi, declară uh, reuniunea comisiei noastre deschisă. Obiectivul acestei uh, ședințe este de a alege președintele Comisiei pentru Mediul Conjurător, Sănătatea și alimente, de asemenea, să alegem patru uh, vicepreședinți. Trebuie să uh, clarificăm în primul rând cine are dreptul să voteze în această ședință. Este vorba în primul rând de membrii uh, permanenți ai acestei comisii, în mod evident, și mai avem patru colegi permanenți care nu pot fi prezenți astăzi. Tocmai de aceea au numit un membru supleant care să îi înlocuiască. În locul domnului Andreas Gluck, doamna uh, Ulrike Müller va vota. Ulrike Müller este prezentă. Grupul politic CR ne-a transmis de asemenea că, că în locul domnului Rob Lucan, doamna Deismel Berde va avea dreptul de a vota sunteți și noastră prezentă și din partea neafiliaților avem două modificări de asemenea. În locul lui James Alexander Glancy, um, Pier Nicola Piedicini va avea dreptul de vot și de asemenea în locul Cristina Sheila Jordan, domnul Puc va vota. Și aș dori să vă întreb dacă mai sunt și alți membri permanenți care nu pot participa sau nu sunt prezenți caz în care grupurile din care fac parte uh, au numit sau doresc să numească un membru supleant care să uh, voteze. Nu. Deci nimeni altcineva nu va mai fi înlocuit. Colegii care sunt membrii permanenți și suplianții pe care am numit vor avea dreptul să voteze. Acum trebuie să verificăm dacă există quorumul necesar pentru un vot. Avem, este vorba de 19 membri prezenți, un sfert din uh, total și cred că quorumul este respectat. Aș dori să întreb dacă există candidați pentru postul de președinte. un grup politic poate propune un candidat sau patru membri pot să facă o asemenea propunere. Aș dori să vă întreb dacă există vreo asemenea propunere. Domnul uh, Nils Torvalds. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru a mă asigura că președintele înțelege uh, ceea ce doresc să spun. O să încerc să vorbesc în limba germană. În numele grupului politic Renoirea Europei, Renew Europe, îl uh, propunem pe Pascal Canfan. Mulțumesc! Există această propunere în numele grupului politic RE. Deci aș dori să îl întreb pe candidat dacă acceptă această candidatură. Da. Miriam Dali uh, are de făcut o precizare în numele grupului politic SID. Da, nu, nu are nicio legătură cu um, o numire din partea noastră. Ați uh, numit membrii uh, supleanți. Doar să vă spun că Maria Arena o va înlocui pe Rovana Plumb, care este membru permanent, pentru că dumnei nu are um, cartela de vot și doream să țineți cont de această schimbare. Mulțumesc! Da, o să ținem cont de acest lucru și voi continua acum în limba germană. Așadar, uh, candidatul propus este membru permanent al comisiei, deci uh, respectă această condiție și aș dori să întreb dacă um, a fost completată declarația privind interesele financiare și mm, privind comportamentul adecvat și secretariatul mă asigură că există aceste două declarații, sunt completate și am ajuns la vot. Cred că ar trebui să verificăm sistemul de vot uh, electronic. Am văzut în plenara de uh, săptămâna uh, trecută ce s-a că se poate să ajungem la un vot electronic și trebuie să ne asigurăm că sistemul funcționează foarte bine. Și haideți să activăm, să testăm sistemul de vot. So, I don't see anything. Yeah? So, müssen eine Minute warten, bis Trebuie să mai așteptăm un, uh, un uh, minut. So, put your card into the machine. Vă rog să introduceți cartelele de vot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 Cred că putem închide votul. Um, nu pot vedea rezultatul, dar secretariatul mă asigură că totul e în ordine. Data viitoare vă promit că voi fi mai, uh, mai vigilent. Acum am avut doar un test. Acum, o să vă explic cum vom vota. Dacă cel puțin o cincime Uh, din membrii comisiei își dorește un vot sec- uh, secret, putem avea un vot secret, dacă nu, putem uh, numi pe cineva prin uh, aclamare. Dorește, își dorește cineva un vot secret? Văd că nu. Atunci vă rog să-l aclamăm pe Pascal Canfer, propunerea făcută. Ja, herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Vă mulțumesc și felicitări, Pascal pentru că ați fost ales și cred că președintele uh, trebuie să treacă acum la treabă și îi uh, dau ocazia să conducă în continuare ședința. Well, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați acordat încrederea dumneavoastră pentru a prezida această comisie. Doar câteva cuvinte din partea mea, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Primul mesaj pe care doresc să vi-l transmit este că această comisie este uh, cea mai numeroasă comisie din Parlamentul European pentru prima dată în istoria Parlamentului European. Este desigur doar un simbol, dar știți cât de importante sunt simbolurile în uh, politică și cred că astfel um, transmitem cât de serios tratează um, Comisia noastră, Parlamentul European, chestiunile de mediu, uh, probleme legate de biodiversitate și um, gravitatea situației cu care ne confruntăm acum din punct de vedere uh, climatic și cred că acesta este mesajul care trebuie să ajungă peste tot în mass media. Este, comisia noastră este pentru prima dată cea mai numeroasă din Parlamentul European. Al doilea mesaj important pentru mine Um, este unul de unitate. Nu există o Europa de vest și Europa de est uh, din punctul de vedere al tranziției pe care trebuie să o parcurgem. Sarcina noastră este de a avea un continent ne- neutru din punct de vedere al uh, emisiilor de dioxid de carbon. Aceasta este sarcina noastră Uh, comună de a nu lăsa nicio regiune, niciun uh, grup social în spate um, în această aventură uh, împreună înspre a ajunge la neutralitate din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de, de carbon. Și ultimul mesaj pe care aș dori să-l uh, transmit. Îmi doresc ca noi să um, fim lideri, lideri în Parlamentul European, lideri în uh, între instituțiile europene pentru a găsi nivelul adecvat de ambiții. Desigur, acest lucru nu exclude compromisuri, însă trebuie să ne asigurăm că pentru comisia noastră chestiunile importante din punctul de vedere al schimbărilor climatice, din punctul de vedere al frontului um, de mediu în general, uh, vor fi întotdeauna cele mai importante. Și indiferent unde um, vă aflați în această sală, din ce grup politic uh, faceți parte, sunt sigur că uh, aveți același angajament. Tinerii um, au așteptări mari din partea noastră și cred că trebuie să le dăm curs. Aceasta, acesta a fost primul mesaj uh, introductiv și revin la procedura de vot și Peter a vorbit în limba germană, eu voi continua acum în limba franceză. nu, ehm, non, non, ça c'est bon, c'est parfait. Alors on va passer... Trecem acum la alegerea vicepreședinților. Începând cu prim vicepreședinte. Haideți să verificăm dacă lista votanților, alegătorilor, este aceeași ca pentru votul anterior. S-a schimbat ceva, Margaret? Nu o să vorbesc daneză, aș putea. În primul rând vreau să te felicit, Pascal. Așteptăm punerea dar colaborarea cu tine și eu îl uh, propun pe Bas Aicaut uh, ca prim vicepreședinte. Well, he's willing as far as I can see. <laughs> yeah, uh, uh as the first... Uh, <laughs> yeah. For the next step for the procedure. So, I will get back to you. Bun, o să revin imediat la ce ai spus tu. La lista de vot deci nu s-a schimbat nimic. Deci avem quorum. Acum vă întreb dacă avem uh, candidați. Margaret, îți din nou Sorry, I didn't listen carefully enough before. That's no uh, problem. I just promised not to make any... Promit că nu o să mă răzbun acum. Deci, repet, felicitări și nu pot decât să reiterez faptul că abia așteptăm să colaborăm pe viitor și suntem siguri că chestiunile climatice vor deveni o prioritate pentru Parlamentul European, așa cum ar trebui să devină și pentru întreaga Uniune Europeană și l-aș propune pe Basaicud pentru uh, postul de uh, vicepreședinte, prim vicepreședinte. Există și alte propuneri, alți candidați? Donc si personne ne demande le vote à bulletin secret, dacă nu cere nimeni vot secret, trecem la vot uh, prin aclamație pentru primul, primul vicepreședinte Bas Eichhout. So Bas, please join me Okay, so with no are going to move to the, the vote for the second vice president of this. Trecem la votul pentru cel de-al doilea vicepreședinte. Verificăm lista de vot. Nu s-a schimbat nimic. S-a întrunit forumul și aici. Deci vreau să vă întreb dacă aveți uh, nominalizări. Mulțumesc, în primul rând felicitări, spune Madali, și așteptăm nerăbdarea să lucrăm împreună din partea S și D. Vreau să-l propun pe Seb Dans ca al doilea vicepreședinte pentru comisia noastră. Vă mulțumesc pentru entuziasm. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Mai sunt și alte candidaturi? Très bien. Est-ce qu'il y a des demandes de vote par scrutin? Dorește cineva uh, vot electronic, vot secret? Dacă nu, atunci putem să-l votăm prin aclamație pe cel de-al doilea vicepreședinte. Je vais donc l'inviter à venir nous rejoindre à la... Îl invit să-și ia locul în prezidiu. Păi... So, we're going to move now to the... Uh... Acum trecem la funcția uh, de al treilea vicepreședinte, aceeași listă de vot. Avem quorum. Doriți să fac o propunere, Peter? Mulțumesc. În numele PP-ului. Îl propun pe Cristian Bușoi, care este un membru cu experiență al comisiei noastre. Este doctor și jurist și um, a făcut foarte mult în trecut, uh, deci uh, vă rog să votați pentru el. There any other candidates? Yeah. Mai sunt alte candidaturi? În ceea ce mă privește, vreau să-l propun pe Ivan Vilipor Sincic, nou membru, care a fost președinte a Comisiei eh, Ecologice și pentru, conserv- și pentru eh, conservarea naturii și în Croația și îl propun pentru această funcție. Mai sunt candidaturi? Haideți să verificăm dacă sunt uh, sprijiniți de grupuri politice, cum este cazul PP-ului, sau de cel puțin patru, patru, patru membri de plin. Deci avem nevoie de numere de lista celor patru membri de plin care sprijină, acest al, sprijină pe cel de-al doilea can, candidat. Vă rog să ridicați mâna. Ok. Apparently you are more than four. Da, pe, sunt mai mult de patru persoane. Vom avea vot electronic în acest caz pentru cel de-al treilea vicepreședinte. Je vais donc repasser en français. Bun, Trec din nou la franceză. Haideți să verificăm. Vă rog să luați cartele de vot. Și am o solicitare. Mi-am uitat cartea de vot uh, acolo pe birou. Mulțumesc. Iată ce dovadă de solidaritate de la Renew. Așa. Trebuie să stabilim culoarea pentru fiecare candidat. În ordine alfabetică, domnul Bușoi verde, la stânga, și domnul Sincici roșu, la dreapta. Deci domnul Bușoi verde, stânga, domnul Sincici roșu, dreapta. It's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 si necesar. Vă mai las câteva secunde, dacă vreți să vă gândiți sau dacă ați făcut vreo greșeală. 3, 2, 1, se închide votul. Alors 15,58 et le nombre de participants, c'est la totalité. Donc Mr. Bouzoy got Domnul Bușoi a întrunit 58 de voturi Domnul Sincic, 15 voturi dintr-un total de 74 de voturi exprimate. Mr. Buzoi, please join us. Domnule Bușoi, vreau să veniți la prezidiu. We are moving to the uh, voting for the Trecem acum la cel de-al cincilea vicepreședinte. Nu avem chiar un echilibru între sexe, dar știți care este regula. Deci avem o solicitare din partea Renew. Domnule președinte, Catrin Jabot poate să fie membru supleant, pentru că avem cineva de la noi a plecat și avem nevoie de un membru supleant care să ia locul. Bun, atunci începem procedura acum. Listele de vot. În aval de această schimbare au rămas la fel. Uh, vreau să întreb grupurile dacă au propunere de candidatură pentru cel de-al cincelea vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Modic. Vreau să-i felicit pe toți cei aleși și noi vrem să salvăm egalitatea între sexe și să o propunem doamna Ania Hazekamp ca vicepreședinte. Dumneavoastră este foarte competentă. Mulțumesc. Mai sunt alte candidaturi? Dacă nu, Vreau să vă reamintesc că regula este că avem nevoie de avem nevoie să fie reprezentate femeile în cazul în care majoritatea este alcătuită de bărbați și ne bucurăm că dumneavoastră o să faceți parte dintre vicepreședinți. Nu avem chiar uh, egalitate între sexe aici, dar poate nu e prea dezechilibrată situația. Dacă nu mai sunt alte candidaturi, uh, vă rog să votați prin aclamație. Merci beaucoup. Vous pouvez donc prendre la photo du bureau dans son intégralité. You can take the picture. <laughs> da, acum puteți să faceți uh, poză prezidiului uh, integral și pe 22 iulie vom avea prima noastră ședință.